Bien, mes chers collègues, je vous invite à regagner votre place. Je veux m'assurer que l'ordre du jour est approuvé. Aș vrea de toate este aprobată ordinea de zi și aș vrea să vă propun cu această ocazie să și încercăm să încercăm să epuizăm ordinea de zi premisă pentru astăzi la mieză și, și pentru mâine dimineață și să rezolvăm astăzi totuși. Du point 7. Mai puțin punctul 7 referitor la comunicare. doit nous faire et sur euh, le plan Juncker, an investment plan for Europe Cette... Vom vorbi despre planul Juncker, un plan de investiții pentru Europa. Această comunicare este prevăzută pe data de 11 decembrie, adică joi 11 decembrie. Și în rest o să încercăm să ne ocupăm toate problemele de pe ordinea de zi, adică repet încă o dată ce este prevăzut pentru această după amiază și pentru mâine dimineață. Deci, așa mai câștigăm ceva. <coughs> uh -huh și continuă <laughs> discuția tripartită. Este evident că vom fi nevoiți să ne reunim încă o dată în cursul dimineții de mâine. Notre réunion. Așadar, prima parte are legătură cu ușile, are, vom lua, mă scuzați, cu ușile închise din reuniunea noastră, de aceea am să rog acele persoane care nu au neapărat uh, loc, să zicem, în această sală, să își a rămas bun și acest lucru să ne permită să ne ocupăm de punctele 4, 5 și 6. Les points 4 et 5. Ah, je crois que c'était une caméra également, ça. Oui, oui, oui. 4, 5 et 6. Punctele 4, 5 și 6, spune președintele. Bien, ça y est, le mouvement a eu lieu